<clears throat> Înainte de a începe ședința, doamnelor și domnilor, trebuie să vă atrag din nou atenția asupra faptului că săptămâna trecută am fost uh, loviți de atacuri uh, teroriste în întreaga lume. Statul islamic a revendicat uh, atentatele din Turcia, Yemen, Bangladesh și Irak. În doar câteva zile în aceste țări au murit peste 300 de oameni, peste alte 500 de persoane au fost rănite. Printre victime se numere femei, bărbați, mulți, bărbați, mulți copii, soldați, civili, persoane de diferite origini, cu diferite religii și naționalități. Nu există statul islamic nu face diferență între oameni, are acțiuni oarbe care îi lovesc pe toți. Sheikh Hazina, premierul din Bangladesh, a declarat la scurt timp după atentat că acest, aceste acte de terorism nu cunosc limite și nici religie vreo religie. Bineînțeles, uh, suntem alături de da aceste regiuni ale lumii. Împreună ne confruntăm cu aceeași amenințare, o amenințare pe care încercăm cu toate puterile să o învingem, bineînțeles ținând cont de principiile și valorile noastre. Niciun fel de obiectiv politic nu poate să aibă la bază o asemenea violență. Acest terorism ucigător poate fi învins doar printr-o cooperare internațională. Însă noi suntem cu toții în doliu în momentul de față. Vreau să le transmit tuturor familiilor, victimelor, uh, națiunilor uh, afectate uh, omagiile și condoleanțele Uniunii Europene și minutul de reculegere pe care tocmai l-am ținut se adresa și acestor victime. procesul verbal și textele adoptate pe 23 și 24 uh, iunie și uh, procesul verbal al ședinței din 28 iunie uh, se află în fața dumneavoastră. Există obiecții?